to brief you on the outcome of the Foreign Affairs Council in, members of Def in Ministers of Defence format on behalf of the High Representative and, of course, in the spirit of the Lisbon Treaty. I welcome your questions on that meeting. Thank you very much for your attention. Bien, Monsieur le Ministre, merci. Merci, euh, merci beaucoup pour ce débriefing très complet. J'ai envie de vous dire euh, tout ça en deux heures.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 très, très euh, questionnable là-dessus. Euh, à mon avis, c'est donc pas seulement sur la Libye de quoi il s'agit, c'est aussi à nous, à nos intérêts, à notre sécurité. E se... noastre, despre securitatea noastră. Misiunea aceasta ar fi trebuit să aibă loc și pentru a proteja oamenii. Să facem ce ne cere Consiliul de Securitate, să protejăm civilii. Misrata a fost un caz evident. Uniunea Europeană a furnizat un sprijin decisiv din punct de vedere umanitar prin uh, ECO. Toate misiunile de susținere de la Misrata au fost finanțate de Uniunea Europeană, însă misiunea aceasta ar putea proteja civilii din Misrata și ar putea să intervină localitățile asediate în munți, comunități uh, berbere, comunitățile berbere au fost întotdeauna foarte discriminate de regimul Gaddafi, acum sunt o situație îngrozitoare, se plâng că nu au acces la apă, la electricitate, nu beneficiază de îngrijiri medicale și așa mai departe. Misiunea aceasta este prioritară din punctul meu de vedere. Uniunea Europeană ar trebui să o desfășoare și ar trebui să se asigure că se instalează un cordon umanitar cu uh, cooperarea autorităților tuniziene. Această misiune, cred eu, nu ar avea drept scop doar protejarea civililor, cum ne cere Consiliul de Securitate, este obligația noastră și Vă invit să uh, vedeți raportul CNN din această dimineață în care se arată că sunt copii care sunt uh, închiși în niște uh, peșteri și care trebuie să supraviețuiască în aceste condiții îngrozitoare. Misiunea aceasta ar avea sens și din punct de vedere politic, pentru că regimul Gaddafi este din ce în ce mai încolțit și cu cât uh, Uh, îi punem capăt mai repede, cu atât mai bine, pentru că populația suferă enorm. Uniunea Europeană are această obligație. Îmi pare rău că statele membre se ascund în spatele acestei uh, povești, în spatele cererii uh, ONU pentru a nu desfășura o misiune. Oficiul pentru afaceri umanitare nu are mijloacele, condițiile pentru a vedea de ce e nevoie. Și în plus nici nu era nevoie. Rezoluțiile ONU care au fost adoptate ne impun deja această obligație. Este o adevărată obligație. Și eu una nu uh, văd uh, un motiv mai clar de intervenție decât acesta. trebuie să începem să instituim o misiune SSR DDR pentru a reintegra acești tineri care sunt acum pe front, sunt la punctele de control și așa mai departe. Cher coleg, nu ne... Mulțumesc, Ana. Dragi colegi, nu avem decât până la 12 și jumătate timp la dispoziție. Vă rog foarte pe scurt, dacă doriți ascultăm și răspunsurile. Domnul Covaceva are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Aș dori să ne reamintim, bineînțeles cu regret, ce s-a întâmplat în anii 50, în momentul când a fost respinsă Comunitatea Europeană de Apărare și vedem acum dificultățile cu punerea în comun a resurselor noastre pentru apărare. Și Cred că dacă nu am fi um, respins această comunitate în anii 50, am fi fost mult mai avansați acum. În fine. După dumneavoastră, domne ministru, Dacă bine am auzit, ați menționat că există multe opțiuni de punere în comun a resurselor. Avem și noi anumite, avem an, deja acum anumite um, instrumente, există posibilități de punere în comun a echipamentelor uh, la nivelul Uniunii Europene sau uh, gestionate de un anumit stat membru, dar credeți că acorduri bilaterale ca cel, cu Franța și, uh, ca cel dintre Franța și Regatul Unit sau între Germania și Suedia este răspunsul potrivit sau avem nevoie de o organizare supranațională în cadrul PESC pentru a răspunde acestei provocări de punere în comun a capacităților. În plus, la ceea ce a spus doamna Gomez, pentru a adăuga la ceea ce a spus doamna Gomez privind Libia, mulți spun că o zonă în care să nu se poată zbura nu este o soluție, că trebuie să există și o implicare pe teren dacă dorim să ca operațiunea din Libia să fie încununată cu succes. Este o opțiune posibilă echiparea rebelilor cu arme, sau dacă spunem că experiența cu mujahidinii în Afganistan este foarte negativă, nu se poate face acest lucru. Sper că nu este așa. Sper că serviciile dumneavoastră știu uh, cine sunt rebelii de la Benghazi. Oricum, eu cred că e nevoie de o misiune PESC pe teren în Libia. Mulțumesc, domnul Campbell Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun și eu două lucruri. În primul rând, săptămâna trecută am fost la Taiwan și m-am întâlnit atunci cu președintele, primul ministru și șeful Consiliului Securității Naționale. Trebuie să spun încă de la început că sunt prieten al Taiwanului și fost invitat de guvernul din Taiwan. Dar Taiwanul are submarine din timpul celui de-al doilea război mondial și nimeni nu-i ajută să obțină submarine mai moderne. Un submarin este din 1943 chiar. Pe de altă parte, nu obține ajutoare nici pentru a cumpăra F-16, avioane F-16. Un uh, alt aspect uh, în legătură cu ceea ce a spus domnul ministru, ați vorbit despre ambiție ați spus că trebuie să, ca ambiția noastră să rămână la un nivel ridicat. Mă întreb care este ambiția um, Agenției Române pentru uh, Apărare este să avem o armată unică europeană. În plus, doamna Ashton uh, a, a, sprijină uh, Uh, zona uh, de nesurvolare a Libiei. Sprijiniți dumneavoastră această zonă? Doamna Kovacek, îmi cer scuze că am ajuns uh, mai târziu, așa că dacă am pus, pun întrebări la care domnul de Crem a dat deja răspunsuri în prezentarea sa, colegii mei pot să-mi comunice. Uh, Um, răspunsurile. Misiunea Atalanta este acum una mai robustă. Puteți să ne spuneți în practică ce înseamnă acest lucru, că este mai robustă? S-au schimbat regulile de funcționare acesteia? Avem dubii dacă aceasta este soluția cea mai bună la incapacitatea Uniunii Europene de a aresta pirații și de a-i um, aduce în fața justiției. pentru că acest lucru înseamnă că uh, abordarea um, legată de justiția penală um, a eșuat. Așa este? În legătură cu EUFOR în Libia, planul de operațiune a fost adoptat sau nu? Și ce țări sunt gata să ofere capacități, deci ce uh, include acest plan. Mulțumesc. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnul Gualtieri. Grazie. Mulțumesc, domnule ministru. Nu reiau ceea ce a spus ceva domnul președinte Donjon în legătură cu raportul pe care l-am adoptat și ce înseamnă acesta, care este și semnificația politică acesta, având în vedere sprijinul larg de care s-a bucurat, deci Parlamentul uh, dorește să, sprin, să sprijine politica europeană de securitate comună și să colaboreze cu Consiliul, cu miniștrii apărării. și rolul Parlamentului în această colaborare trebuie să fie mai mare, după părerea noastră. Cu siguranță, acest Consiliu ar fi putut să discute și mai multe lucruri, dar în legătură cu punerea în comun a capacităților, ne bucurăm că acest concept uh, este acum uh, un lucru hotărât. Nu înțeleg foarte bine dacă Următoarele etape vor duce la o fază operațională sau există dificultăți în a trece concret la acțiune. Și deci aș dori să știu care este punctul dumneavoastră în legătură cu acest aspect și în legătură cu rolul statelor membre care, cred eu, trebuie să joace un rol esențial în uh, punerea în aplicare a acestui pooling and sharing. Deci dacă puteți să ne spuneți mai multe despre ce se va întâmpla pe viitor, uh, despre concretizarea acestei uh, inițiative și tipurile de capacități care vor fi puse în comun. În legătură cu capacitățile de planificare și conducerea operațiunilor. Noi de mult sprijinim această posibilitate. Aș dori să știu dacă acest studiu în legătură cu costurile și avantajele, beneficiile a fost realizat sau va fi realizat, care va fi calendarul și care vor fi etapele pentru a concretiza această inițiativă. În fine, în ceea ce privește Libia, aș dori să-mi transmiteți informații în legătură cu procesul de um, uh, organizare a misiunii OFOR Libia și afirm și eu frustrarea generală, preocuparea noastră în legătură cu faptul că dispozitivul de uh, Uh, crearea misiunii pe de o parte și mandatul său foarte restrâns pe de altă parte riscă să facă ca rolul Uniunii Europene pe acest teatru de conflict să fie inadecvat. În fine, chiar dacă această întrebare nu este strâns legată de Uniunea Europeană, dar dumneavoastră sunteți ministrul apărării unei țări implicat în operațiunile NATO, aș, v-aș ruga să evaluați uh, situația operațiunilor noastre militare. Mulțumesc. Acum domnul Kirilov are cuvântul pentru a pune ultima întrebare și nu vom avea decât 8 minute la dispoziție pentru răspuns, deci pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Ieri am întrebat-o pe doamna comisar Gheorgheva în legătură cu situația dificilă a persoanelor din munți din la vest de Tripoli care ne cer ajutorul foarte insistent întreb dacă nu e posibil să le, ofer, să le tre- uh, parașutăm uh, ajutoare, având în vedere că altfel nu putem ajunge la ei. Și v-ați gândit, deci, la această posibilitate? Astfel, am putea să-i ajutăm pe acești oameni care luptă împotriva lui Gaddafi. Uh, the uh, war against this piracy în legătură cu Atalanta și pirateria, nu înțeleg cum e posibil de ce, uh, ca de atâta vreme să nu obținem rezultate tangibile, având în vedere că sunt și nave rusești și chinezești în zonă. Și totuși opera, eficiența operațiunii e, e discutabilă. Există oare și o altă posibilitate, de exemplu, ca Atalanta să, să conducă, să coordoneze acțiunile celorlalte țări implicate? Americanii au o abordare mai robustă, pentru că ultima lor acțiune, de la ultima lor acțiune și se pare că unele țări cer o abordare mai robustă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 Deci poate ar trebui să facem acest lucru, inclusiv uh, să derogăm de la dreptul internațional, având în vedere că și China și Rusia participă la operațiuni. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți șapte minute la dispoziție pentru a răspunde. Deci, Voi încerca să răspund și mai rapid, să fiu și mai rapid decât Consiliul care a avut loc. Domnule Donjon, dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervenții. Voi transmite observațiile noastre doamnei Ashton. Voi regrupa, voi grupa întrebările dumneavoastră pe mai multe categorii pentru a da câteva răspunsuri. Vă mulțumesc pentru toate aceste intervenții. În primul rând, doresc să subliniez că și eu, ca și dumneavoastră, sunt foarte ambițios în ceea ce privește politica noastră de apărare și cooperarea între UE și NATO. La sfârșitul președinției noastre, V-am uh, informat în legătură cu, cu, cu uh, cadrul de la Ghent și punerea în comun a capacităților, pooling and sharing. Acesta este o posibilitate nesperată de a ne consolida mijloacele militare, dar e vorba aici de voință. Și poate contextul bugetar actual este doar un, un pretext, dar un pretext bun. Am înțeles ce Je vais relayer donc, comme j'ai dit, vos commentaires. Am ascultat uh, observațiile noastre în legătură cu misiunea în, uh, Sloma, în uh, Somalia. Într-adevăr, trebuie să facem mai multe pentru ca aceasta să fie eficientă. și trebuie să ne asigurăm că nu ne vom lupta de două ori. Și ați menționat exemple în acest sens. Discuția în legătură cu operațiunea din Somalia între ambasadori va începe mâine și atunci se va hotărâ care va fi viitorul misiunii uh, pentru a pregăti o hotărâre a Consiliului pentru 20 iunie. Cred că trebuie să decidem uh, în legătură cu uh, un nou cadru, pentru că Spania, care coordona, a hotărât să se retragă. În legătură cu Libia, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Vreau să subliniez faptul că Belgia a fost una dintre, unul dintre primele state care a participat la coaliție, care a acționat de, de, de, de la o bază din Grecia și din uh, apele uh, din, de pe Marea Mediterană cu uh, nave în apropierea Libiei. Ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu Libia este important, dar aș dori să spun și eu ceva în legătură cu aspectul operațional. Acum o mică, un mic uh, grup de experți uh, de la comisie uh, s-a deplasat la Benghazi, după cum știți, doamna, doamna Gomez, pentru a evalua nevoile. Bineînțeles, e mare nevoie de această uh, delegații, având în vedere experiența pe care ne-ați prezentat-o și dumneavoastră. În legătură cu EUFOR, cred că mandatul este foarte clar. Nu putem acționa decât dacă NATO, um, uh, OCEA, ne cer acest lucru. Oportunitățile legate de punerea în comun a capacităților sunt foarte importante și cred că tratatul franco-britanic este o oportunitate bună și au început uh, discuții ambițioase în acest domeniu. Cred că trebuie să acționăm ambițios în acest domeniu. După cum am spus, acum avem 300 de proiecte depuse, peste 300 de proiecte de punere în comun a capacităților și acestea vor fi examinate dar, bineînțeles, dacă se examinează doar un singur proiect pe zi, va dura un an această uh, examinare a proiectelor. Sper că lucrurile vor merge mai repede pentru că trebuie să se comunice rezultatele acestei activități la jumătatea lui septembrie. În ceea ce privește embargoul uh, um, de arme Libia, acesta există în legătură cu misiunea Atalanta? Aici nu vorbesc ca reprezentant al uh, înaltului reprezentant. Parte de uh, problema este legată de uh, capacitățile pe care le-am investit în operațiunea Atalanta uh, și rezultatele pe care le-am avut în uh, capturarea piraților. E nevoie de acțiuni mai robuste, inclusiv posibilitatea de a mobiliza uh, mai multe nave dar, bineînțeles, ar fi bine să prevenim uh, acțiunile și știm foarte bine unde trebuie să înceapă aceste acțiuni de prevenire pe continentul african. Uniunea trebuie să sprijine toate aceste operațiuni și, de asemenea, statele sale membre trebuie să o facă. Trebuie să ne protejăm vasele uh, Uh, și echipajul acestora. Cred că am reușit destul de bine să facem acest lucru și voi transmite înaltului reprezentant convingerea noastră, însă că nu se face suficient. Cam asta ar fi foarte pe scurt, domnule președinte. Am încercat să dau câteva răspunsuri, dar oricum uh, am notat toate observațiile dumneavoastră, recomandările dumneavoastră și sper că vom avea și alte uh, posibilități de a ne întâlni. Dar uh, în acest caz sper să nu începem la 11.30, ci la 10 dimineața, dacă se poate, pentru a avea mai mult timp la dispoziție. Nu mi-ați răspuns în legătură cu uh, zona uh, de interzicere a survolării în Libia. Uh, Gerald Howard. Colegul meu britanic, uh, Gerald Howard, a spus, foarte, a spus lucrurile foarte clar. Sprijină inițiativa de punere în comun a capacităților, respectă ce s-a hotărât la Ghent, la summitul informal, ceea ce s-a confirmat apoi la summitul formal de la începutul lui decembrie anul trecut, e vorba de o viziune globală a politicii europene de apărare. Mulțumesc. Uh, Și sprijinim, bineînțeles, uh, interzicerea survolării Libiei. Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, vă mulțumesc și îmi pare rău că reuniunea a fost atât de scurtă. Următoarea reuniune pe 14 iunie vom avea o audiere cu privire la impactul crizei financiare asupra bugetului de apărare. Un subiect interesant. Vă mulțumesc! și pe curând.